încercările noastre de mediere. Deci, se alătură pur și simplu acest lucru unor alte uh, hotărâri pe care le-am luat în această comisie. Deci aceasta ar fi în linii mari uh, abordarea mea și colegii noștri știu că eu am sprijinit întotdeauna acest proiect, însă trebuie să demonstrăm care sunt, uh, care sunt uh, aspectele practice ale acestui instrument și după părerea mea, uh, ar trebui să fie un instrument opțional, chiar dacă uh, până la urmă ne vom hotărâ să-l vom limităm doar asupra comerțului electronic. Chiar dacă facem, recurgem la această limitare, după părerea mea, acest instrument are în continuare un potențial imens și Parlamentul European ar da dovadă că este capabil să ofere un instrument consumatorilor și cetățenilor pe care aceștia pot să-l aleagă dacă doresc dacă doresc să folosească acest instrument, vor primi atunci o imensă plus valoare în ceea ce privește funcționarea pieței interne. Aceasta ar fi direcția în care aș dori să mergem și sper că colegii vor, își vor prezenta părerile și, uh, după cum am spus, uh, voi trimite un e-mail în care le cer colegilor să ne dea să caute exemple practice din statele membre uh, și experiențele care sunt acolo. Vă mulțumesc, spune domnul uh, președinte, doamna Wallis. Uh, eu m-am pus uh, pe, pe lista de vorbitori acum în calitate de raportor din umbră și, într-adevăr, v-ați referit la centrul problemei și aș dori să mă refer și eu la evoluțiile istorice și, după părerea, după câte știu eu, prima um, Uh, rezoluție care a cerut un uh, tratat european în, această, în, în Parlament este deja din 1989 și de atunci, în 21 de ani, au fost uh, adoptate 21 de rezoluții în acest sens și uh, s-a cerut întotdeauna un uh, drept european al contractelor. Și comunicarea din partea Comisiei cred că uh, vine la momentul potrivit și cred că toată lumea știe uh, care sunt problemele. Um, au fost prezentate aceste probleme cu ocazia ultimului atelier pe care l-am organizat. Și realitatea este că datorită uh, lipsei acestei armonizări, piața internă nu funcționează așa cum ar trebui. Și de acest fapt uh, suferă până la urmă mai ales consumatorii, suferă întreprinderile mici și mijlocii și jurisdicțiile mici, deoarece Um, acestea sunt uh, excluse de la uh, accesul la diferite servicii și produse. Și aceasta este uh, realitatea. Și acesta, acest lucru a fost confirmat de cifre concrete din anul 2008 și singura, din singura parte, doar din partea organizațiilor de protecție a consumatorilor a fost exprimate îngrijorări. Însă, cred că aceste îngrijorări sunt legate de faptul că nu se știe exact ce va conține acest instrument și acest lucru este adevărat. Când discutăm despre acest instrument uh, opțional, discutăm despre o modalitate, nu, discu- nu începem să discutăm acum despre conținut. Și cred că dacă. Um, cred că în momentul în care vom avea fapte uh, concrete și propuneri concrete, atunci și îngrijorările um, organizațiilor pentru protecția consumatorilor vor fi uh, Uh, rezolvate și sper că și uh, aceste organizații vor fi, vor uh, fi de acord, vor accepta propunerile pe care le vom face. Există, desigur, și o altă mare problemă. Și este vorba de abordarea care a fost practicată până în acest moment. Și această problemă a fost recunoscută și de aceea Comisia a făcut propunerea de a avea o armonizare maximă în anumite domenii de uh, protecția consumatorilor. Și acum vedem în mod foarte practic în, uh, că în, uh, dezbate, în dezbaterea din cadrul Consiliului din această săptămână, această armonizare maximă nu, este, nu, poate fi văz, nu, nu poate fi făcută în mod concret. Eventual, o abordare pas cu pas. Și știu um, că, au că au apărut uh, situații uh, problematice care au dus la critici referitoare la această idee a dreptului european al contractelor și după părerea mea, dacă vom continua astfel, um, cred că vom începe un uh, război de tranșee care va dura decenii și la sfârșitul acestui război de tranșee sunt convins că partea, eh, partea europeană va um, câștiga și um, rezultatele vor, vor duce la mari schimbări în sistem. Și aș dori să vă aduc aminte de un uh, coleg din uh, uh, fosta perioadă legis, legis, legislativă, domnul Vermeling, care a spus un, un lucru uh, uh, concret. Dacă merg în München, să uh, cumpăr un lucru, atunci nu am nevoie de drept uh, european al contractelor. Însă dacă merg în altă țară, am nevoie de așa ceva. De aceea, de aceea este foarte um, uh, dificil dacă există 27 de sisteme uh, difi, diferite, deoarece acest lucru duce la costuri foarte mari și nu mai are nimic de a face cu statul de drept deoarece se va ajunge inevitabil la decizii arbitrare, deoarece pur și simplu toate aceste sisteme nu sunt uh, armonizate. Și până la urmă, orice jurist este depășit de uh, toate aceste uh, sisteme și de aceea, după părerea mea, acest instrument opțional este uh, cea mai bună soluție pentru a uh, separa sfera europeană și sfera națională. Deci, care ar fi problema? Dacă acest instrument este unul prost, atunci nu va fi folosit. Dacă va fi unul bun, atunci, desigur, este în ordine, deoarece actorii uh, implicați în acest uh, domeniu au doar de profitat. Și aceasta este părerea mea și uh, am, mi-am susținut această părere deja timp de 17 ani și cred că această uh, părere a fost susținută de această comisie și de aceea uh, cred că propunerea comisiei o vom, o vom sprijini prin, principial. Acum domnul Baldassar, apoi domnul Masiv. Domnul Baldassare, vă rog. Grazie, președinte. Eu ringrazio di cuore la... Mersi, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc doamnei Olis pentru intervenția pe care a făcut-o și dânsa dă dovadă de o mare tenacitate, își apăr obiectivul. Nu vreau acum să fac un discurs juridic, Vreau numai să vă împărtășesc experiența mea. Ieri pe Facebook am văzut un anunț era vorba de o vânzare la un preț imbatabil de veste, uh, o marcă franceză foarte celebră. Eu tocmai căutam cadouri de Crăciun, în fond de ce nu. Unul din asistenți însă îmi spune atenție, este o excrocherie pentru că adresa nu e limpede. Deci, din punct de vedere juridic, ce drept se aplică în asemenea tranzacții? Dacă există numai o adresă mail, nu aveți practic, nu beneficiați de nicio protecție. Am discutat cu asistentul și până la urmă am lăsat o baltă. Mi se pare că exemplul este banal, dar tocmai dovedește care sunt limitele comerțului electronic. Nu există un drept al consumatorului la nivel european care să uh, țină cont de cele două părți contractante și uh, zilnic ne ciocnim de acest lucru. Nu întâmplător, în cadrul schimburilor transfrontaliere, Comerțul electronic reprezintă doar 7%. Mai sunt încă multe de făcut. Dificultățile întreprinderilor sunt cotidiene, așa încât ele se limitează, ele însele, la țara în care lucrează cel mai ades. În afară de marile multinaționale, care au posibilitatea să uh, acționeze în mai multe țări. Deci, iată niște dificultăți obiective, iar pentru consumator aceste limite sunt flagrante. E greu să stabilim aceste relații între întreprinderi și aceasta constituie o frână la dezvoltarea pieții și economiei europene. Avem, deci, de făcut multe. Nu știu dacă obiectivul armonizării totale este un obiectiv realist oarecum calea care a fost urmată pentru dreptul consumatorului și președintele Lenin a arătat cu ce dificultăți ne confruntăm și care nu vor dispărea rapid. Întotdeauna există rezistență la acest lucru și drumul este anevoios. Totuși, de, privind relațiile B la B, Considerăm că există relații între întreprinderi care reprezintă esențialul, un sistem care ar putea să fie facultativ, care ar putea pune la dispoziția întreprinderilor pe baza libertății contractuale posibilitatea opțiunii. Întreprinderile ar putea deci să-și aleagă regulile de bază care să guverneze schimburile lor și cred că acest sistem opțional ar fi cea mai bună cale. Sigur, asta ridică probleme pentru unele state, dar pentru IMM-uri pare a fi soluția majoritar preconizată. Cred că ar fi bine să trimitem Uh, scrisori diferitelor asociații care reprezintă întreprinderile și să le cerem părerea. Și cred că părerea lor va fi ceea ce v-am spus eu. Noi am avut curajul să o facem în legătură cu unele directive, cum ar fi cele privind plățile întârziate, și nu am evitat niciodată să denunțăm care sunt problemele care se ivesc, indiferent de țara noastră de origine sau de grupul politic. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportorului, doamnei Wallis. Dânsa uh, concepe totdeauna intervenții dense și pasionante din punct de vedere juridic. Ceva, ceva totuși eu nu înțeleg. Nu înțeleg de ce nu ne-am mulțumit să examinăm doar instrumentul facultativ. De ce să ne gândim la alte opțiuni? Aceste alte opțiuni pot fi, sigur, examinate, dar din moment ce am avut o audiere și din moment ce am constatat că celelalte opțiuni erau lăsate deoparte, de ce să mai vorbim despre ele? Mulțumesc! Uh, chairman, thank you. Can I, uh... Domnul Karim, mulțumesc! Voiam și eu să-i mulțumesc uh, Dianei pentru o prezentare foarte detaliată. Mi-e teamă că nu sunt în poziția de a pretinde că m-am ocupat de acest subiect uh, încă din 1989, uh, ca și dumneavoastră, însă Văd că zâmbiți, domnule președinte, e adevărat, uh, eram foarte tineri pe vremea aia, <laughs> în orice caz. M-am uh, orientat dintr-un mod foarte practic uh, pe această temă, pentru că orice acțiune pe care o vom întreprinde în cadrul comisiei noastre trebuie să evite să cadă în exerciții teoretice, ci să ducă la niște realități și soluții practice pentru cetățenii Uniunii Europene. Observațiile pe care le fac, le fac cu riscul de a fi o voce singulară. Având în vedere că m-am ocupat numai de câteva luni de acest subiect în cadrul comisiei noastre, am impresia că în oricare ar fi părerea mea sau a colegilor noștri, presupunem, se pare, care va fi rezultatul uh, concluziilor finale. Și s-a spus deja acest lucru mai devreme, susțin asta, cred că este necesar să se facă o analiză de impact adecvată care să ia în considerare toate opțiunile de politică care sunt disponibile, în loc să ne limităm numai la un singur, uh, o singură linie de acțiune sau o singură direcție. <clears throat> Preocupările mele sunt legate de trei puncte. În primul rând, Diana spunea că condițiile economice prezente duc la necesitatea unui astfel de instrument care să încurajeze activitățile comerciale și creșterea economică. Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt un pic diferite. Mi-e teamă că eu văd situația economică prezentă ca fiind una în care uh, cei pe care dorim să-i ajutăm, și anume IMM-urile, nu vor face decât să fie uh, copleșite de noi greutăți, de noi povere administrative și nu vom reuși să le ajutăm în mod practic. Dacă ne uităm la costurile legate de implementare și de formare, care nu trebuie subestimate, vedem că putem ajunge la litigii legate de lipsa de siguranță juridică. Și ă, deschidem calea către ceva care este complet nou, fără posibilități de interpretare, de precedent sau de standardizare și unul din punctele care au fost deja ridicate se referă tocmai la rolul și la poverile pe care le vom pune pe umerii Curții de Justiție. Și mă întreb dacă este o idee bună să abordăm toate elementele, toate referințele, toate aspectele care uh, se vor aglomera într-un mod foarte accelerat în urma acestei rezoluții, eu aș spune că nu. Trebuie <coughs> să evităm să orientăm toate aceste costuri către consumatori și către IMM-uri, pentru că nu aceasta este soluția pentru prezent. În al doilea rând, un punct care a tot fost repetat și anume un punct susținut de Marea Britanie, dar mie nu mi se pare că este neapărat un punct al Regatului Unit, dar facem o, o relație cu legislația Commonwealth. legislația common law, îmi cer scuze. În orice caz, aici un punct foarte important continuă să fie ignorat și acest lucru este complet nesatisfăcător, pentru că common law nu este numai o problemă britanică, ci o problemă care devine europeană, o formă de uh, legislație care este utilizată în mod uh, extins în multe părți ale lumii uh, și care reprezintă baza legislației contractelor în multe jurisdicții în afara Regatului Unit. Și aș vrea ca și colegii noștri să nu mai considere că e vorba numai de o măsură protecționistă care vine din partea experților britanici. Nu, vorbim aici de ceva care are o importanță majoră pentru economia europeană și care aduce o presiune foarte importantă în multe jurisdicții din afara uh, Regatul Unit și este un punct pe care trebuie să-l consolidăm și nu să-l limităm. Și în al treilea rând, modul în care ne perspectiva pe care o avem aici uh, se regăsește și în alte domenii și când um, Dana Wallis a vorbit despre consultarea consumatorilor, a, a um, agenților economici. Ei bine, problemele cu care aceștia se confruntă ca bariere nu sunt neapărat legate de dreptul contractelor, ci provin din alte domenii, ca de exemplu, limba este o barieră foarte importantă care îi împiedică să uh, încheie contracte în alte zone, de asemenea și alte probleme care au fost deja exprimate de domnul Baldasare. Și problema uh, colectării creanțelor și a ratelor dobânzii, care sunt foarte de asemenea, și tot ceea ce este legat de colectarea TVA-ului. Cu toții am uh, văzut tot felul de argumente care nu au fost prezentate, însă din informațiile pe care le-am primit, mi se pare că majoritatea operatorilor de retail nu uh, se înghesuie să facă tranzacții uh, transfrontaliere și vor continua să facă acest lucru chiar dacă legislația care guvernează acest domeniu ar fi armonizată. Și mai avem aici o întreagă problemă legată de comportamentul consumatorilor și de construirea unui unei ambianțe de încredere și dacă vorbim cu uh, furnizorii de servicii care sunt uh, operate prin intermediul internetului, vom vedea că acolo mm, ceea ce interesează pentru a câștiga clienți nu este dreptul uh, contractelor. Dacă există o încredere față de marca respectivă, atunci nimeni nu se va mai uita să vadă ce fel de legislație a contractelor se aplică înainte să decidă să apese pe buton și să uh, facă achiziția respectivă. Dacă există o încredere așa cum spunea și domnul Baldastare, în exemplul său, dacă mesajul despre care vorbea venea de la o marcă internațională mm, de încredere și de renume, atunci ar fi făcut acea achiziție. Pentru că nu este numai o problemă de legislație a contractelor, ci o problemă mult mai largă decât atât. În încheiere, domnule președinte, voi face apel la colegi și, în primul rând, la Diana, care știu că va face o treabă foarte bună pe această temă, vă rog să vă păstrați uh, un spirit cât mai deschis și vă încurajez să nu începeți să limitați opțiunile încă de la început, ci să ne gândim mai bine și să producem ceva care să fie funcțional pentru consumatori și pentru agenții economici. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Acum uh, Uh, doamna Regnar, apoi doamna Oli și apoi domnul Staudenmaier. Vă mulțumesc. Um, pe mine mă îngrijorează consumatorii și de aceea salut faptul că doamna Diana Wallis uh, ține seama întotdeauna uh, de aceste aspecte în munca pe care o depună. După părerea mea, cu ocazia atelierului din data de 27 octombrie, Comisia nu a reușit să ne prezinte în mod foarte clar care ar fi avantajele pentru uh, consumatori dacă uh, apelăm la acest instrument facultativ. După părerea mea, acest lucru ar fi necesar și uh, Uh, înțeleg, domnule președinte, că vă ocupați deja de 17 ani de, această, de acest domeniu și deja v-ați format o părere foarte clară, însă în uh, momentul uh, actual Cred că nu trebuie să punem uh, accent atât de mult pe, uh, doar pe acest uh, instrument facultativ și antevorbitorul meu cred că a prezentat foarte clar această părere, spunând că există desigur și alte instrumente și foarte importantă ar fi o evaluare de impact. Deci și pentru mine ar fi uh, foarte important să nu anticipăm anumite lucruri și să așteptăm să vedem care sunt rezultatele unor asemenea evaluări de impact și să vedem și ceea ce se întâmplă în general cu uh, situația juridică în ceea ce privește uh, protecția consumatorilor. Acest lucru nu poate decât să ne bunătățească munca. Diana. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc domnule președinte, și mulțumesc și colegilor pentru observațiile făcute. Poate vă aduceți aminte de exemplul pe care l-a dat domnul Baldasare și care ne arată care sunt problemele care există și câte, pro- câte persoane sunt confruntate cu situații similare în fiecare zi. Și dacă le adunăm, Înțelegem că aici uh, nu avem câștig de cauză. Știu că există preocupări, îngrijorări, mai ales în rândurile organizațiilor de protecție a consumatorilor și în rândurile altor asociații care arată că care sunt problemele legate de celelalte opțiuni. Da, în mod clar există și alte opțiuni care au fost deja analizate pentru a vedea cât de departe putem merge cu directiva privind drepturile consumatorilor, cât de mult putem uh, îmbunătăți medierea. Da, trebuie să îmbunătățim în măsura în care acești mediatori europeni trebuie să, se, să aibă ca referință un corp european de legi, altfel nu se va putea face niciun progres câteva puncte legate de, ridicate de colegul meu din stânga, care acum face parte din uh, coaliția din țara noastră. Cu tot respectul, nu, cred că în această etapă, Comisia ne cere să luăm um, o direcție și în momentul în care vom lua această direcție, ne vor putea furniza și acea evaluare de impact atât de detaliată care este necesară. Dar trebuie să demarăm într-un fel acest proces, să spunem în ce direcție vrem să ne îndreptăm. Asta este obligația noastră. Însă pentru mine acest lucru nu a fost deja decis dinainte, ci cu siguranță trebuie să fie supus unei dezbateri deschise. Nu am spus în mod foarte clar că a, prin această inițiativă a noastră vom aduce un răspuns la criza economică globală. Nu, este numai o parte din răspuns. Dar nu trebuie să neglijăm acest domeniu, pentru că unul din punctele ridicate în timpul audierii și un punct pe care l-am văzut și eu în experiența mea de avocat este că în prezent, dacă o um, mică afacere are un caz, uh, un litigiu într-un alt stat membru, se va, va fi în situația de a angaja un interpret sau un expert suplimentar care să-i ajute și costurile vor crește foarte mult, va fi chiar un aspect descurajator pentru întreprinderile mici de a participa în um, tranzacțiile transfrontaliere, în comerțul transfrontalier. Acest punct a fost ridicat de judecători, de avocați și de toți cei care au clienți implicați în uh, comerțul transfrontalier. Dacă intră în acest domeniu, costurile sunt foarte, foarte mari și am putut putea să scoatem din acest scenariu unul din elementele care îngreunează situația. Am putea să uh, ne asigurăm că ambele părți uh, se fac referire la un corp unic de lege, un drept european, care să nu le mai complice uh, tranzacțiile. Și s-a vorbit și despre common law. Sigur că și eu uh, sunt absolut uh, interesată de acest aspect, dar mă miră că el a fost ridicat acum. Pentru că din câte știu, Comisia lucrează cu un grup de experți, de vreo 20 de experți, din care trei sunt chiar experți în common law. Așadar, în termen de uh, elaborare a directivei privind drepturile consumatorilor, cred că legislația um, Um, Law a jucat un rol foarte important și uh, de altfel toate actele normative care sunt elaborate au o doză foarte importantă de Law și acest lucru este absolut normal pentru că așa cum a spus și dumneavoastră este vorba despre o abordare europeană a dreptului Așadar, Camunlow este prezent și a avut o, mm, o prezență chiar mai uh, mare decât am crede prin intermediul acestui uh, grup de experți. Da, există probleme și în alte zone și sugerez să punem mare accent pe partea de limbă, pentru că aici putem avea o valoare adăugată și probabil că ne vom concentra până la urmă pe partea de comerț electronic, pentru că acțiunile noastre trebuie să fie foarte precise. Da, sunt probleme legate și de comportamentul consumatorilor. Dacă domnul Baltasare ar fi cumpărat o haină creată de un designer francez, probabil că ar fi avut mai multă încredere în furnizor, dar suntem într-un moment în care mulți dintre participanții la audiere au spus că dacă am uh, putea avea acest uh, uh, buton albastru, atunci am putea crea această marcă europeană despre care vorbeați, care ar, ar suscita încrederea consumatorilor. Și în ciuda tuturor audierilor și activităților academice și activităților care au avut loc pentru a uh, um, implementa această posibilitate, ea rămâne însă numai una opțională, pentru că dacă nu uh, reușim să avem o abordare corectă, nu vom strica prea mare lucru și vom putea să ne orientăm către alte posibilități. Asta este avantajul din punctul meu de vedere. Și cred că trebuie să încercăm. Îi invit pe colegi să analizeze aceste posibilități cu mare atenție în următoarele săptămâni în măsura în care vom lucra împreună la acest raport. Mulțumesc. Vă mulțumesc, mulțumesc doamna Wallis, și, într-adevăr, trebuie să discutăm lucrurile mai mult. Um, trebuie să spun însă că nu înțeleg unele argumente care au fost prezentate. Nu uh, există nimeni care să fie obligat să folosească acest instrument. Deci, dacă cineva nu și-l dorește, nu trebuie să apeleze la acest instrument. Deci, Um, da, dacă domnul Karim că spune că nimeni nu are sau există unii care nu o să aibă nevoie de acest instrument, este foarte adevărat, dar nimeni nu-i obligă să apeleze la acest uh, instrument. Deci este vorba doar de o ofertă, un instrument facultativ. Poate fi folosit, nu este obligatoriu să-l folosim. Deci nu vorbim despre o armonizare, este uh, tocmai renunțarea la o armonizare mai largă. Este vorba de o uh, opțiune uh, opțională, facultativă și aici uh, nu este afectat nici common law. Și, um, într-adevăr, doamna Wallis a tras atenția că toate grupurile politice au fost implicate și la alte discuții. Însă, este vorba de um, un lucru pe care putem să-l discutăm abia în momentul în care avem lucrurile concrete. Deci, acest instrument poate fi uh, evaluat abia în momentul în care Comisia ne înaintează o propunere concretă și abia atunci putem să vedem care este această uh, propunere. Și desigur ne dorim cu toții un nivel uh, înalt de protecția consumatorilor. Dacă acest nivel nu va fi asigurat prin intermediul acestui instrument, nimeni nu va dori să-l folosească. Însă ar trebui să discutăm despre aceste aspecte legate de protecția consumatorilor abia în momentul în care avem uh, o propunere concretă și Comisia știe clar care sunt uh, cerințele noastre. În ceea ce privește evaluările de impact, și aici aș avea o remarcă, există acordul pentru o mai bună legiferare din anul 2003 și Comisia s-a obligat să realizeze pentru fiecare propunere o, evaluare de impact. Și eu plec de la premisa că și în cazul acestei propuneri va fi efectuată o evaluare de impact uh, largă, și um, ieri, de exemplu, am discutat raportul doamnei Nibler și au uh, existat foarte multe aspecte acolo interesante în ceea ce privește costurile. Și pot să spun și eu în calitatea mea de uh, avocat care am fost activ în uh, zone apropiate de graniță. Există costuri foarte mari, indiferent de faptul că sunteți consumator sau aveți o afacere mică. Este foarte greu uh, să faceți afaceri uh, în Olanda, de exemplu, dacă trăiți în, în, în, lângă granița cu Germania, pentru că nu știți care este situația legală de acolo, nu știți care este um, situația din domeniul asigurărilor, aveți nevoie de doi avocați, nu veți ști uh, ce avocați buni sunt de partea cealaltă a graniței, deci aici cred că putem să simplificăm puțin lucrurile și în ceea ce privește costurile suplimentare um, cauzate de uh, Um, de pregătire suplimentară, uh, trebuie să spun că, după părerea mea, ar fi mult mai bine să avem o reglementare care poate să fie pusă în aplicare în toate cele 27 de state membre și care de la bun început este o opțiune. Acest lucru cred că este mult mai bine decât să avem o armonizare minimă și la sfârșitul acestei armonizări minime să avem totuși la sfârșit 27-28 de sisteme care totuși sunt diferite între ele. Deci, există foarte multe argumente legate de costuri care, după părerea mea, uh, ar sprijini um, reducerea costurilor și din punctul de vedere al pregătirii profesionale al uh, juriștilor și ar asigura să existe un sistem uh, de drept mult mai eficient. Acum, din partea Comisiei, domnul Staudenmayer. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să răspund la unele din uh, întrebările pe care le-a pus domnul Karim, de aceea voi vorbi în engleză. În primul rând, atât doamna Wallis cât și domnul Karim s-au uh, referit la criza economică și la legătura acestui proiect cu această criză. Și desigur, nici Comisia nu spune că prin această propunere vom rezolva problemele crizei economice. Însă, dacă este să analizăm cifrele referitoare la creșterea uh, economică pentru acest an, putem vedea că creșterea medie prevăzută pentru anul 2010 a fost de 1,8%. Și acest lucru comparativ cu Statele Unite ale Americii, care au suferit mai tare din punct, din punct de vedere al crizei economice, unde există totuși o creștere de 2,7%, și să nu vorbim de Japonia, unde este o creștere de 3,5%. Deci o medie în Uniunea Europeană de 1,8% nu reprezintă o cifră prea mare pentru a depăși această criză economică și în plus uh, este vorba de o cifră uh, mare între ghilimele, deoarece um, mai multe state membre, cum ar fi Suedia, Polonia și Germania, au de fapt o, pre- o, o previziune de creștere economică mai mare decât acești 1,8%. Deci, nu, nimeni nu crede și nici noi nu credem că este vorba de un instrument care va rezolva criza economică, însă este vorba de un instrument dintr-o serie de alte instrumente care, văzute în totalitate, ar putea contribui în mod uh, important la stimularea creșterii în uh, Uniunea Europeană. Și Comisia are, desigur, și alte uh, sugestii în acest punct de vedere. Însă aș, am dorit ca astăzi să mă refer la un punct foarte important una din uh, audiențele uh, țintite de această inițiativă, de această abordare, uh, sunt reprezentate de întreprinderile mici și mijlocii la care s-a referit atât doamna Olis cât și domnul Carin. Și de ce? Pentru că există o relație dire- directă um, între sprijinirea um, întreprinderilor mici și mijlocii, care reprezintă 99% dintre întreprinderile economice. Um, o legătură între aceste IMM-uri, uh, scăderea șomajului și creșterea economică. Și IMM-urile reprezintă una din principalele ținte acestui proiect și apoi mă voi referi și la consumatori. Deci dacă încercăm să le îmbunătățim viața IMM-urilor și să le sprijinim în uh, tranzacțiile transfrontaliere, contribuim cele din urmă la creștere economică. O altă îngrijorare a fost uh, exprimată în legătură cu acest fapt împlinit. Și nu este cazul și doresc să vă spun că lucrez în comisie deja de 16 ani și nu am văzut până acum o consultare care a durat șapte luni. Nu știu dacă unul dintre dumneavoastră care ați văzut asemenea consultări din partea comisiei, ați uh, fost martori în asemenea perioade lungi de consultare și cred că este cea mai bună dovadă că ne dorim să uh, permitem tuturor actorilor implicați, inclusiv Parlamentul European, să discute această temă și apoi să, um, să fie prezentate ideile pe care le considerați că sunt cele mai potrivite. potrivite. În ceea ce privește valorile de impact, Comisia s-a angajat ferm în uh, programul de muncă pentru anul 2011 că nu va înainta niciun fel de propunere care nu are un uh, aviz pozitiv din partea comitetului um, care se ocupă de valorile de, de impact. Și pot să vă spun că acest comitet uh, este foarte asemănător cu Inchiziția. Este foarte greu să, să treci de acest comitet și vă asigur că va fi efectuată o evaluare de impact foarte detaliată și foarte intensă. Apoi uh, s-au uh, menționat și problemele din alte uh, domenii. Desigur, există și alte probleme și nimeni nu pune sub semnul întrebării acest lucru. Există probleme legate de limbă, există probleme legate de logistică, Însă există și probleme pe care le putem rezolva și problemele legate de limbă și de uh, logistică um, sunt foarte greu de rezolvat. Cine își dorește armonizarea limbilor sau a culturilor naționale? Deci să spui că există probleme altundeva nu înseamnă că nu te poți ocupa de rezolvarea problemelor reale acolo unde chiar poți să rezolvi aceste probleme reale. Și haideți să vorbim puțin despre problemele pe care le-am identificat pe baza datelor preliminare. În primul rând există două probleme pentru uh, afaceri, pentru întreprinderi. Știți cu toții că datorită articolului 6.1 din Convenția Roma 2, întreprinderile mici și mijlocii trebuie să um, să pună în aplicare uh, prevederile din uh, legislația referitoare la protecția consumatorilor. Doamna Wallis s-a referit la uh, costurile de, um, de tranziție, însă există și alte costuri. Și un lucru foarte important, contractul a fost creat într-un mod care îți Uh, pune la dispoziție cea mai uh, optimă soluție din punct de vedere uh, comercial. Dacă există un alt sistem, atunci trebuie să um, îți refaci contractul pentru a beneficia de această soluție optimă din punct de vedere comercial. Acest lucru reprezintă o problemă pentru întreprinderile mici și mijlocii și avem date preliminare din partea unei asociații de întreprinderi mici și mijlocii din Regatul Unit, care ne indică um, că pe întreprindere uh, revin costuri de 15.000 de euro. 15.000 de euro nu reprezintă o sumă mare pentru o firmă uh, de mari dimensiuni, însă pentru o întreprindere de mici dimensiuni este vorba la urma urmei de o sumă foarte mare și de aceea Um, foarte mulți dintre uh, foarte multe dintre întreprinderile mici și mijlocii nu se implică în uh, tranzacții transfrontaliere și 63% dintre întreprinderile întrebate spun că nu, nu, se, nu se implică în acest comerț transfrontalier datorită costurilor. Însă 75% dintre cei întrebați au spus că s-ar implica dacă costurile ar fi mai reduse. Însă problema nu este legată doar de costuri. Este legată și de câștigurile uh, de, de, uh, oferite de diferite sinergii. Și închipuiți-vă, dacă sunteți o întreprindere mică și mijlocie și doriți să vindeți un uh, produs în Uniunea Europeană și gândiți-vă cât de, cât de bună ar fi situația dacă ați putea să faceți acest lucru bazându-vă pe un singur corp legislativ și nu pe 27 de um, sisteme diferite. în ceea ce privește uh, drepturile consumatorilor. Am creat un coș de 100 de produse și am verificat dacă aceste produse sunt uh, disponibile uh, local pe internet. Și am aflat că, de exemplu, în Malta și în Cipru, care sunt cele mai mici uh, piețe uh, interne, 98 dintre aceste 100 de produse nu puteau fi găsite uh, local pe internet. Și, desigur, s-ar putea spune și lumea ar avea dreptate, acest lucru este legat de probleme de logistică și de faptul că piețele respective sunt mici. Mm. Acest lucru este adevărat, însă dacă este să ne uităm la celelalte uh, țări, următoarele 13 țări ca mărime, în următoarele 13 țări, mai mult de 50 dintre aceste produse nu sunt disponibile local pe internet. Și am uh, verificat acest lucru. Am văzut ce se întâmplă dacă un consumator merge uh, peste hotare, uh, și încearcă să găsească același uh, produs. Și am aflat că în mai, mai mult de 50% din cazuri uh, era o diferență de 10%. Prețurile erau cu 10% mai mici. Ce înseamnă acest lucru? Consumatorii nu au la dispoziție gama de produse pe care ar merita-o și nu au la dispoziție prețurile uh, competitive pe care, de care ar putea beneficia dacă piața internă ar funcționa cum ar trebui. Uh, deci nu cred că este vorba de o soluție care ne poate mulțumi. Și am uh, făcut o altă încercare cu 11.000 de, încer- de încercări de tranzacții uh, pe internet. 61 dintre aceste încercări au eșuat. Nu au fost cauzate doar de diferențele din uh, dreptul uh, contractelor, au existat și alte motive. Însă, un uh, motiv al lor a fost pur și simplu refuzul de a vinde într-o anumită țară și să-mi spune că sunteți un consumator dintr-o țară mică, din Letonia, de exemplu, și doriți să cumpărați un produs um, oferit de către o întreprindere mică și mijlocie din Germania. Alegeți uh, produsul, îl puneți în uh, coșul virtual și apoi trebuie să spuneți unde este reședința dumneavoastră. În momentul în care spuneți Letonia, vi se spune pur și simplu nu vindem produse în Letonia. Și nu cred că este o situație care ne poate mulțumi. Deci tot ceea ce spun este că în uh, acest moment consumatorii nu au la dispoziție alegerile pe care uh, le merită și nu pot beneficia de prețurile competitive de care ar trebui să uh, beneficieze. Deci, și acestea sunt problemele pe care încercăm să le rezolvăm. Un, uh, o altă uh, remarcă în ceea ce privește protecția consumatorilor și aici voi trece pe germană. Care sunt avantajele pentru consumatori? Ei bine, există un set de avantaje și nici nu doresc să mă refer la avantajele economice pe care tocmai le-ai, uh, le-am amintit, pe care sunt evident. Însă care sunt avantajele pentru consumatori care a rezultat dintr-un drept european al contractelor? Ei bine, în primul rând, trebuie să vedem ce se va întâmpla cu directiva pentru protecția consumatorilor. Însă este foarte clar că toate prevederile uh, pozitive în sensul uh, protecției consumatorilor vor fi, de, vor fi regăsite și în cadrul unui asemenea instrument opțional pentru un drept european al contractelor. În plus, pentru toate domeniile care nu sunt armonizate sau în care există o armonizare minimă, punctul de plecare uh, va fi uh, armonizarea minimă și desigur vom putea merge mai departe în ceea ce privește protecția consumatorilor. Ce înseamnă acest lucru? Ne dorim să ajungem la o situație în care uh, un asemenea instrument facultativ să reprezintă o îmbunătățire a situației uh, legale. Deci este vorba de o, o, o îmbunătățire pentru majoritatea cetățenilor europeni comparativ cu dreptul național și cu armonizarea minimă. Și ar exista și un alt uh, avantaj. În acest moment ne ocupăm de dreptul uh, cumpărăturilor și am văzut că foarte multe am- amendamente venite din partea Parlamentului se ocupă de um, comerțul produse uh, digitale și, într-adevăr, aici există o problemă. Am uh, comandat uh, două studii pentru a vedea unde există probleme pentru consumatori în ceea ce privește uh, produsele digitale și să vedem care au fost măsurile luate pe plan național. Și pot să vă spun că nu este vorba de foarte multe măsuri. Și, într-adevăr, putem să uh, ne gândim să includem produsele digitale într-un asemenea instrument opțional și astfel consumatorii ar avea pentru prima dată posibilitatea ca prin intermediul unui asemenea instrument opțional să cumpere um, software, DVD-uri și alte produse digitale um, din alte ță- țări și să profite de protecția maximă. Doamna Wallis s-a referit și la accesul la justiție, care reprezintă și o altă problemă, o altă problemă fundamentală a consumatorilor. Și s-a pus întrebarea cum pot fi uh, puse în aplicare um, drepturile uh, consumatorilor. Și veți vedea că în planul de acțiune al uh, Comisiei, că în același timp propunem un uh, me- mecanism de rezolvare a litigilor în afara instanțelor și am putea să legăm aceste două um, instrumente unul de celălalt. Dacă cineva, de exemplu, folosește acest instrument opțional, are acces și la acest mecanism de um, rezolvare a litigiilor uh, din afara instanțelor, mai ales în ceea ce privește tranzacțiile online, pe internet. Și astfel s-ar putea să ajungem în situația în care majoritatea litigiilor din acest domeniu vor fi rezolvate fără a mai, putea, fără a mai trebui să mergi în fața instanței. Apoi, în ceea ce privește common law, ei bine, common law este foarte bine reprezentat în toate actele uh, comisiei și doamna Wallis s-a referit deja la acest lucru. Grupul nostru de experți care uh, lucrează la fezabilitatea acestui instrument uh, opțional. Common law și uh, tradiția legislativă din Franța sunt cele mai bine reprezentate în acest grup de experți. Și un alt lucru, aspect și mai important, înțeleg și recunosc faptul că common law este un bun de export al Uniunii Europene, însă unde este exportat acest bun? Uh, și aș, putea, aș, putea, aș dori să mă refer acum la un exemplu în care Siemens construiește o centrală nucleară în uh, Arabia Saudită. Însă, și aici se, se va aplica common law, însă nu se va uh, recurge la common law dacă un, un IMM din uh, Danemarca vinde un produs în Germania. Desigur, common law poate fi implicat dacă există o tranzacție între Marea Britanie și uh, Franța, însă întreprinderile mici și mijlocii de pe continent nu recurg la common law. Dacă este să analizăm conținutul common law, este desigur un conținut interesant și sistemul uh, juridic din uh, Marea Britanie este um, este adecvat unor uh, tranzacții cu uh, risc ridicat și aceste operațiuni, aceste tranzacții își vor păstra valoarea, deoarece este vorba oricum de tranzacții care au loc în afara Uniunii Europene și nu este vorba de tranzacții efectuate de IMM-uri sau de la în tranzacții uh, business to business din Europa. Deci, după părerea mea, cei care folosesc common law au mult de câștigat în momentul în care își vor da seama că uh, este vorba de un instrument care le permite, care permite folosirea expertiza pe care o dețin dânsii și în cele din urmă, în ceea ce privește comportamentul consumatorilor. Desigur, există și alte parametri, nu doar drepturile legale ale consumatorilor. În ceea ce privește uh, prețul și calitatea, Și ceea ce ne dorim noi este ca acești consumatori să aibă posibilitatea de a avea o alegere, să vadă care sunt toți acești parametri de competitivitate și să profite la maxim de piața internă și să aibă cea mai bună alegere la prețuri competitive. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Staudenmayer. Con- condi- Discuția va continua și uh, cred că doamna Wallis ne va prezenta un raport. Acum însă trebuie să ajungem la uh, raport, la vot și dor- doresc să-l întreb pe domnul Sviesca dacă dorește să spună ceva sau trecem direct la votul. Domnul Sviesca. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Krótko, ponieważ mamy... Mulțumesc, Domnule președinte, voi fi foarte concis pentru că avem o mică întârziere. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuție și pentru eforturile pe care le-au făcut ajutându-mă să elaborez versiunea finală a raportului. După cum știți, acest raport uh, se adoptă în cadrul procedurii de consultare. Doresc să mulțumesc și Consiliului pentru că ne-a arătat drumul uh, pe care trebuie să mergem. Chiar și în cadrul acestei uh, proceduri în care s-au organizat uh, reuniuni și în care s-a ținut cont de poziția Parlamentului în uh, documentul final, care sper că mâine va fi votat în totalitate. În um, întâlnirea Coreperului, sugestiile noastre au fost deja luate în considerare și, de asemenea, sunt obligat să precizez că domeniul de aplicare al acestui regulament este foarte îngust și uh, nu va fi extins pentru că statele membre doreau să reglementeze numai acest aspect în cadrul cooperării. Și aici toate subiectele legate de proprietate, de uh, aspectele parentale și de nume nu vor intra în domeniul de aplicare. În uh, lumina discuțiilor noastre foarte interesante de la atelierul de marți, în cadrul căruia s-a subliniat foarte clar că contractele parteneriale trebuie să fie reglementate sub o legislație diferită, pentru că aici nu intră nu intră în domeniul de aplicare al Roma 3. Vă mulțumesc foarte mult, putem trece la vot. Gut, vielen herzlichen Dank, Herr Kollege Zwiefka. Dann... Vă mulțumesc, domnule Sviesca. Ajungem la vot. Um, amendamentul de compromis 13. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă cu majoritate. Vă atrag atenția că nu, nu mai întreb uh, cine se abține. Dacă doriți să vă abțineți, uh, doresc să spuneți acest lucru. Deci vom registra doar cine este pentru și împotrivă. Amendamentul 47 al domnului Bodu, cine este pentru, împotrivă respins. Amendamentul 11, liber, pentru, împotrivă respins. Amendamentul 8, FEM, cine stă pentru? Împotrivă? Respins. Amendamentul 22, raportorul, pentru? Împotrivă? Adoptat. Amendamentul 48, cine stă pentru? Împotrivă? Respins. Amendamentul 23, pentru? Împotrivă? Adoptat. Uh, amendamentul de compromis 14 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 15 pentru, împotrivă, adoptat. 16 pentru, împotrivă, se adoptă. 49 cine este pentru, împotrivă, respins. 25 cine este pentru, împotrivă, adoptat. 12 pentru, a, 12 este caduc. Atunci 26 pentru, împotrivă, adoptat. 13 e și el caduc. 27 cine este pentru, împotrivă, adoptat. 17 cine este pentru, împotrivă, adoptat. 14 libe este caduc. 15 libe caduc, da. Compromisul 18 cine este pentru, împotriva, adoptat. 28 este caduc, 50 caduc, 16 caduc, 29 este retras, 19 cine este pentru, împotriva, adoptat. 17 libă este caduc. Atunci a ajuns la compromisul 20. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 19 libe, caduc. 21 cine stă pentru, împotriva, se adoptă. 22 cine stă pentru, împotriva, se adoptă. 20 libe, 21, 22 libe, toate caduce, da, ok. Este vorba aceeași complex. Ajungem la 23, cine stă pentru? Deci cine stă pentru la deci nu este vorba de Deci este vorba de amendamentul de compromis 23, nu amendamentul 23 liber. Deci amendamentul de compromis 23. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul de compromis 24. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Liber 26 caduc. 51 bod, Bodu. Cine stă pentru? Împotriva? Respins. 52. Cine stă pentru? Împotriva? Se respinge. 11 Fem. Pentru? Împotriva? Se respinge. Compromisul 25. Pentru? Împotriva? Se adoptă. Compromisul 26. Cine stă pentru? Împotriva? Se adoptă. Compromisul 20 sau? Nu. Da, deci comprom- amendamentul de compromis 27. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. 28. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. 29. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. Amendamentul 38. Raportorul pentru? Împotriva? Se adoptă. Compromisul 30. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. Amendamentul 39 pentru, împotrivă, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 31 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 43, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 2, raportor, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 3, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 1 FEM pentru, împotrivă. Deci cred că a fost respins. Amendamentul de compromis 1. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 5. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul libe 1. Cine este pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 3, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 6 al raportorului, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendul, amendamentul 8, raportor pentru, împotrivă, se adoptă. 10, raportor pentru, împotrivă, se adoptă. 11, raportor, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 2, liber, cine este pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 12, raportor. Pentru, împotrivă, se adoptă. 3 libe pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul de compromis 4, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. 4 libe, caduc. Amendamentul 13 raportorului pentru, împotrivă, se adoptă. 5 libe, caduc și el. Atunci, 46 Lichtenberger și 2 Fem 2. Cine este pentru? Împotrivă. Deci, din nou, cine este pentru? Împotrivă. Da, e mai clar. Se adoptă. Ajungem la amendamentul de compromis 5. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Libă 6. Nu, și ele caduc. Amendamentul de compromis 6. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă cu majoritate. Libe 7 caduc. Amendamentul de compromis 7. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 15 raportor. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 6 libe caduc. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 7, amendamentul 17, raportor cine stă pentru, împotriva, se adoptă. Libă 9, caduc. Amendamentul 6 FEM, cine stă pentru? Deci amendamentul 6 pentru, împotriva. Deci majoritatea împotriva se respinge. 18 raportor, cine stă pentru, împotriva, se adoptă. Amendamentul de compromis 10, cine stă pentru? împotrivă, se adoptă. Amen, uh, compromisul 11, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 12, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Libe 10, caduc. Amendamentul 20 al raportorului, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 1 al raportorului, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 44 al raportorului, Cine este pentru? împotrivă, se adoptă. Raportul în uh, totalitate pentru, trebuie să număr, împotrivă, nimeni nu este împotrivă, nicio abținere, atunci este um, rezoluția legislativă. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, la fel. Vă felicit, domnule Sviesca. Deci am reușit și acest uh, punct. Acum avem o mică problemă tehnică. Aș propune că acum să facem și uh, codificarea și apoi discutăm cu domnul Basteli și apoi trecem la celelalte două puncte dacă mai avem timp. Toată lumea e de acord. Domnul Mastaica, Mastalca, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi fi foarte concis documentul pe care îl avem în față intră în domeniul codificării. Am avut o întâlnire cu cele trei organisme de legiferare, Parlamentul, Comisia și Consiliul, E vorba de um, documentul 78 bar 855 în baza articolului 54 uh, al tratatului care privește fuziunile societăților comerciale pe acțiuni și am ajuns în octombrie la concluzia că această propunere este un uh, document pur de codificare a legislației actuale, așa cum a fost ea modificată, fără niciun fel de uh, schimbări de fond. De aceea vă propun să acceptăm această propunere. Poate că serviciul juridic are ceva de spus? Uh, das ist wohl nicht nötig. Cred că nu este nevoie. Am discutat cu raportorul. Deci, dacă nimeni nu dorește să ia cuvântul, putem să confirmăm uh, acest lucru. Uh, da, a fost adoptat. Felicitări, domnule Mastalca. Și acum uh, îi spun uh, uh, călduros, un călduros uh, bun venit domnului Batistelli, președintele Oficiului European de uh, Bravete. Uh, vom discuta foarte mult timp această temă și ne uh, bucurăm că sunteți aici și propunem să luați cuvântul și să ne spuneți ce doriți din partea noastră și apoi va, vom avea ocazia să avem o, un schimb de opinii cu colegii. Vom, aveți cuvântul. Domnule președinte, bună ziua doamnelor și domnilor membri ai Parlamentului. Mulțumesc că îmi dați posibilitatea să vorbesc în fața dumneavoastră. Aș vrea să vă amintesc ce este Oficiul European pentru Brevete, să arăt ce progrese trebuie realizate pentru a ajunge la un sistem european mai eficace și mai performant și de asemenea să arăt și rolul Europei ca ă, global player în lumea brevetelor. Sunt foarte bucuros să răspund după aceea la întrebări. Mai întâi vreau să vă amintesc că dacă ne interesăm de brevete, nu o facem numai de plăcere, ci pentru că ele constituie un instrument juridic uh, util vieții economice economiei. Deci ideea utilității economice este cea pe care o punem în primul plan. Și utilitatea aceasta se arată din două puncte de vedere. Mai întâi favorizează și protejează inovația, dar, alt aspect foarte important, difuzează și facilitează difuzarea informației științifice și tehnice și trebuie acum să găsim un echilibru între interesul deținătorului de brevete și interesul terților care reprezintă societatea în general în ce privește divuzarea informației. Situația, Oficiul European pentru Brevete, este o organizație internațională creată cu 35 de ani în urmă și mai bine, pe baza unui tratat, Convenția Europeană a Brevetelor, la început erau șapte state membre, acum suntem 38 adică cel 27 membri ai Uniunii Europene, plus încă 11 alte țări, cum ar fi Elveția, Turcia, Norvegia, Islanda. Deci este o Europa în sens larg al termenului și câteva țări din Balcani. Această extindere geografică este un semn al succesului. Din moment ce multe țări doresc să se alăture acestui oficiu, înseamnă că el este considerat ca o inițiativă de succes. Noi folosim în momentul de față 7.000 de persoane, 4.000 de ingineri dintre aceștia, cu înaltă calificare în ansamblu domeniilor tehnologice, și lucrăm pe patru site-uri diferite. Eh, sediul este la München, eh, la Haga, avem la Berlin, la Viena și la Bruxelles alte birouri. 1 miliard 600 de mii de euro buget anual, integral autofinanțat, el provine din redevențele vărsate de utilizatorii noștri fără nicio contribuție publică, fie ea națională, europeană sau internațională. În ce privește volumul activității, înregistrăm cam 210.000-220.000 cereri de brevete pe an și eliberăm în fiecare an între 50 și 60 de mii. Acestea sunt cifrele. Ele au scăzut ușor în 2009, probabil din cauza conjuncturii economico-financiare, dar de la începutul lui 2010 s-a manifestat o sporire. Anul acesta suntem cu mai mult de 5% față de aceeași perioadă din anul trecut. E bine să știți că în procedura Eh, care duce la eliberarea unui brevet sunt mai multe faze. Prima este cea a cercetării anteriorității, cea mai importantă. Ea permite să se arate dacă invenția este efectiv nouă. Deci, pentru acest criteriu de noutate, noi căutăm în baza noastră de date, în tot ceea ce avem, starea anterioară. Această primă cercetare este punctul forte al procedurii noastre și o acordăm în urmă și realizăm o opinie scrisă într-un termen de șase luni după ce s-a depus cererea. Această performanță ne așează pe locul întâi pe lume atât în ce privește calitatea cercetării, cât și intervalul de timp în care ea este furnizată. Acest raport foarte complet permite apoi depunătorului, adică întreprinderii respective, să hotărască dacă va continua procedura sau nu. Iată ceea ce suntem și ceea ce facem. Cred că există progrese ce trebuie făcute, ameliorări ce trebuie aduse Uh, atât în interiorul oficiului cât și în afară. Pe plan intern, progresele, mai degrabă provocările, sunt următoarele. Trebuie să menținem și să întărim calitatea brevetelor pe care le eliberăm. Calitatea, adică aplicăm riguros criteriile de brevetabilitate și când eliberăm un titlu, el trebuie să fie juridic din punct de vedere solid nu ne pronunțăm asupra valorii economice sau financiare. Asta este treaba întreprinderilor și întreprinzătorilor. Noi trebuie să eliberăm un instrument juridic din, solid din acest punct de vedere. În Europa există două la mie brevete contestate în fața tribunalelor în ce privește validitate. În sistemul american proporția este de 10%. Deci vedeți diferența, protest, procentul de contestare. Calitatea aceasta implică necesitatea de a avea un personal cu o înaltă calificare. V-am vorbit de cei 4.000 de ingineri care acoperă toate domeniile ne trebuie un personal eh, multilingv, oamenii trebuie să posede trei limbi, franceză, engleză, germană. Deci, iată un efort permanent, atât în ce privește recrutarea, cât și formarea. Dar trebuie să furnizăm și instrumentele informatice cele mai performante, ceea ce implică investiții importante. Noi gestionăm niște baze de date care sunt deschise publicului larg prin site-ul nostru Spasnet, care cuprind mai mult de 70.000 de milioane de documente. Ne trebuie și motoare de căutare puternice și toate acestea presupun investiții importante. Deci calitatea este prima noastră prioritate. În al doilea rând, vrem să ne stăpânim costurile. Am vorbit de 1.600.000 de mii de euro, care sunt Eh, finanțate, finanțate integral de noi și nu se pune problema să creștem la infinit nivelul redevențelor. Noi credem că ele au atins un nivel destul de ridicat și nu ar fi justificat din punct de vedere economic, pentru că asta ar însemna că brevetele ar deveni mai scumpe. Noi trebuie să fim capabili să ne finanțăm până la acest nivel de încasări. Deci nu sunt prea multe soluții aici. Dacă vrem să menținem calitatea, să sporim activitatea și să dominăm costurile, trebuie să ne sporim eficacitatea, ceea ce ne și străduim să facem. Acum trec la provocările externe. Sistemul european al brevetelor este dezechilibrat. El stă într-un picior și ar trebui să se sprijine pe amândouă. Stă într-un picior, el este centralizat pentru eliberarea brevetelor care, teoretic, sunt valabile în cele 38 de state membre și e suficient doar ca titularul să desemneze țările în care dorește ca brevetul să fie valabil. Dar odată ce el a denumit, de exemplu, Franța, Germania, Olanda, Spania, România, etc., odată eliberat însă acest brevet devine brevet național – și viața lui, după ce a fost eliberat, este rezolvată în cadrul legislației naționale. Deci ține de tribunalele naționale. Deci e un paradox. Aveți un brevet eliberat de la centru în cadrul unei proceduri unice, dar în ce privește existența sa, dacă sunteți confruntat, de exemplu, cu un fals, va trebui să faceți să intentați proces în fiecare din țările în care sunteți protejat pentru ca să vi se recunoască drepturile, ceea ce înseamnă pierdere de timp, de bani și risc de hotărâri juridice divergente, ceea ce s-a mai întâmplat chiar în numeroase rânduri. Iată de ce noi suntem foarte favorabili ideii de a se crea un brevet al Uniunii Europene și crearea unui sistem jurisdicțional centralizat care să aibă o sing- așa cum există o singură procedură de eliberare, să existe și o singură judecată valabilă pentru tot teritoriul UE. Noi uh, negocierea ține de instanțele conducătoare ale Uniunii Europene, nu de noi. Comisia, Consiliul de Ministri și Parlamentul. Dar noi suntem profund implicați în acest lucru, pentru că alegerea care se face cu propunerea pe care o avem în momentul de față este ca viitorul brevet să fie un brevet european, eliberat de oficiul european și care să respecte regulile Convenției Europene asupra brevetelor. Ă, propunerea actuală merge destul de departe pe această linie, pentru că orice cerere ne va fi adresată va fi la fel tratată și nu ne gândim dacă e un brevet e, eh, pentru Uniunea Europeană sau un brevet european. Tot procesul de eliberare se va desfășura la fel și de-abia la sfârșit depunătorul poate să aleagă între cele două brevete, cel european clasic sau brevet eh, european, al Uniunii Europene. Diferența va fi că va trebui desemnat în mod automat ansamblul teritoriilor și atunci nu mai are nevoie să fie validat în cele 27 de state, ci va acoperi automat toate statele membre. Considerăm că acest brevet este necesar cu condiția să aducă ceva în plus întreprinderilor. El trebuie să fie rezonabil, de unde problema unui echilibru care se caută în privința traducerii și considerăm că el trebuie să fie la un cost comparabil cu cel al brevetului european, căci dacă nu, întreprinderile nu îl vor utiliza. Ideea este ca ei să poată avea alegerea între aceste două instrumente de protecție. La nivelul oficiului, suntem gata să facilităm pe plan tehnic discuțiile de aceea noi dezvoltăm un program uh, zis de, numit de traducere automată. Știți că există tehnologii care permit traducerea automată a documentelor. Aceste traduceri sunt cu atât mai bune cu cât ele se sprijină pe baze lingvistice Uh, bogate și variate care se numesc corpora. Or, iată că în domeniul brevetelor avem norocul să dispunem de mii de brevete care au fost traduse de-a lungul anilor de persoane calificate. Și dacă noi punem la oaltă toate aceste brevete care au fost traduse în estoniană, în bulgară, în română și le comparăm cu cele din engleză și aplicăm tehnologiile de traducere automată, avem mari șanse să ajungem la traduceri care să ne permită să înțelegem conținutul acestor brevete. De aceea noi am semnat acum două zile, deci e foarte proaspăt, un acord de parteneriat cu cea mai mare întreprindere care să dispună de cele mai bune tehnologii pe piață, și anume Google, am semnat un parteneriat cu Google și nu este, este un parteneriat non-exclusiv, al cărui scop este să dezvolte un instrument de traducere care să va fi specific pentru brevete. Și acest instrument va fi pus gratuit la dispoziția publicului pe site-ul Google și pe site-ul oficiului. Deci trebuie să oferim un instrument care să îi permită studentului, cercetătorului sau IMM-ului să aibă acces la conținutul brevetelor fără să se mai ciocnească de bariera lingvistică. Și punerea la dispoziția acestor uh, instrumente va uh, ajuta discuțiile care se desfășoară la nivel european în ceea ce privește brevetul. Ambiția noastră este ca totalitatea limbilor Uniunii Europene să fie acoperite uh, mai întâi de la, din engleză și către engleză, într-un termen rapid de 2-3 ani maxim, apoi vom trece la alte limbi, germana, franceză. Iată ce pot să spun despre aceste subiecte de actualitate și evident sunt la dispoziția dumneavoastră dacă doriți să aprofundați unele puncte. În ce privește provocările la care trebuie să facem față, mai este vorba și de a facilitarea accesului la brevetul european pentru IMM-uri. Cred că brevetul european actual este insuficient folosit de IMM-uri, deci trebuie să le facilităm accesul. Acest brevet va fi tocmai o modalitate în acest sens. Stabilitatea tarifelor noastre la fel dar poate trebuie să ne gândim la măsuri mai specifice de exemplu, dacă mă gândesc uh, pentru Franța, înainte de a fi președinte, eu am fost directorul Institutului General pentru Proprietate în Franța și noi am aplicat atunci o politică de tarif redus pentru IMM-uri, 50% reducere față de tarifele oficiului francez. Iată o măsură în favoarea IMM-urilor Cred că lucrul acesta ține mai mult de politica privind de Uniunea Europeană decât pe politica oficiului pentru brevete, dar vreau să subliniez tocmai necesitatea de a se dezvolta o politică în acest domeniu. Uh, que... În încheiere, aș dori să subliniez că este important să ne dăm seama că datorită Oficiului European pentru Brevete, datorită acestei capacități de creare a unui birou comun, a unui oficiu comun, Europa a devenit un actor care este ascultat în lumea brevetelor. Vorbim cu aceeași voce și suntem ascultați. Câteva exemple foarte rapid. Am dezvoltat instrumente electronice care au devenit uh, un standard la nivel mondial peste 40 de oficii din lume utilizează același motor de căutare ca și oficiul european de brevete. Și e vorba de oficii foarte variate, ca cele din China, din Canada, eh, din eh, Brazilia, etc. Și suntem un actor activ în cadrul a două structuri, una se numește trilaterală, e vorba de Statele Unite, Japonia și Europa și, în al doilea rând, IP5, unde avem aceiași trei membri, dar care s-a extins acum către noi actori care au devenit majori în, ultimele, în ultimii ani, Coreea și China punctul nostru de vedere este ascultat și recunoscut în cadrul acestor instanțe. Tocmai am convins Oficiul American al Brevetelor să adopte sistemul european de clasificare a dosarelor privind brevetele. Iată uh, un câștig. Nu o să intru în detaliu, însă uh, în momentul în care aceste brevete sunt acordate, ele trebuie să fie clasate pe tehnologie. O structură destul de complexă, uh, la fel de complexă ca și nomenclatura din domeniul vamelor, vămilor, îmi scuze, și această clasificare după modelul european a fost considerată de către colegii americani ca fiind una foarte relevantă și adecvată noilor tehnologii, ca urmare au decis și ei să adopte aceeași, același model. Este vorba despre un proiect comun care se va numi Global uh, Patent Classification, așadar o clasificare mondială a brevetelor, dar care este bazată pe modelul european. Pentru a fi un actor mondial, trebuie să acceptăm să participăm la dezbaterile publice privind mizele și limitele brevetabilității. Cred că aspectele legate de proprietatea industrială au rămas prea mult uh, limitate la aspectele lor tehnice și au avut dificultăți în a intra într-o, adez- într adevărată dezbatere publică și cred că trebuie să facem acest lucru, mai ales furnizând informații, cifre, date care să fie cât mai complete și cât mai precise și mai obiective posibil. Tocmai am făcut acest lucru în cadrul Oficiului European de Brevete pe un subiect extrem de delicat și anume tehnologiile ecologice. Tocmai am uh, publicat un studiu și am avut onoarea să îl prezint în fața colegilor dumneavoastră de la Comisia Mediu acum câteva săptămâni, chiar în această clădire. Și acest studiu nu a fost elaborat numai de noi, ci împreună cu niște parteneri, mai ales Programul Națiunilor Unite pentru Mediu și uh, o organizație non-guvernamentală cu competențe în um, dezvoltarea durabilă. Am ales niște parteneri care nu erau neapărat pe aceeași linie ca și noi, oficiul de brevete și lucrând în această echipă de trei parteneri pe tehnologiile verzi, le-am dat seama că anumite uh, tehnologii sunt Uh, folosite și de către țări în curs de dezvoltare și nu numai de uh, țările europene, Brazilia, China, India, în domeniul energiei eoliene, în domeniul energiei solare, au depus brevete care au acum o dimensiune mondială și astfel au o um, poziție complet competitivă din acest punct de vedere. Uh, Cred că această participare la dezbaterile publice, din punctul nostru de vedere și anume de furnizori de informație și nu de uh, uh, decision makers, nu de factori care decizionali, uh, un alt exemplu, directiva privind biotehnologiile și mai sunt și alte exemple în acest gen. Așadar, în concluzie, Oficiul European de brevete, în existența sa de 37 de ani, a știut să-și dezvolte o capacitate de tratare a cererilor de brevete care au dus la, o, la succesul acestui demers în uh, Uniunea Europeană. Cred că putem spune că mm, existența noastră este un succes pentru Europa, care astfel poate să fie ascultată la nivel mondial pe această temă. Și este un succes și pentru companii, pentru că în momentul în care putem uh, să uh, facem în așa fel încât alte țări să ne preia modelele, să ne preia conceptele în cadrul proceselor de cooperare tehnică, ei bine, acest lucru asigură companiilor noastre o protecție pentru invențiile lor în țările respective. Vom continua pe același drum și sperăm că sistemul european al brevetelor, care pentru moment vă spuneam că stă numai într-un picior, și anume eliberarea centralizată a brevetelor, o poziție așadar inconfortabilă, în curând va reuși să stea pe două picioare cu un brevet european și un tribunal competent pentru brevetele eliberate de Uniunea Europeană pe întreg teritoriul european. Vă mulțumesc pentru atenție și îmi face acum plăcere să răspund la întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule președinte. Apreciem uh, foarte mult uh, implicarea Oficiului European de brevete în activitate, activitățile Uniunii Europene. Este într-adevăr așa că avem nevoie de expertiza dumneavoastră și cred că este vorba de o construcție interesantă în care să fie rezolvate aceste sarcini care rezultă de fapt din legislația europeană, un element foarte nou. Acest lucru a fost propus deja din anul, uh, în anul 2001. Uh, un comisar a făcut uh, propunere pentru un brevet unic european și raportorul Parlamentului a făcut atunci o, o propunere și multe elemente din propunerea respectivă au reapărut acum în discuția care are loc în, cadr, în, cazul, în cadrul Consiliului și multe lucruri sunt uh, legate de costurile provenite din folosirea diferitelor limbi. Și acum uh, um, auzim că există această intenție de a merge mai departe și trebuie să vedem ce, care va fi evoluția. În ceea ce privește regulamentul, Parlamentul a semnalizat deja de la începutul acestei, legisla, acestei legislaturi că suntem uh, pregătiți să lucrăm uh, să continuăm munca pe baza compromisului la care a ajuns uh, președinția suedeză și um, va trebui să vedem uh, care va fi uh, forma acestei continuări a muncii. Apoi suntem deschiși și în ceea ce privește um, implicarea Curții de Justiție Europene. După părerea mea, Um, ar trebui să existe o centralizare în ceea ce privește ultima instanță și, și în raportul Palacio de, de la, din anul 2001 s-a amintit acest lucru. Ar trebui să existe o instanță finală pe, um, la, la nivel european. Și dacă există o asemenea dorință de a merge în această direcție. Deci, desigur, există expertiză națională care poate fi folosită. Și cu toate aceste um, întrebări ne-am, uh, ne-am preocupat încă din anul uh, 2001 și desigur exist, au, au existat și uh, etape în care discuția nu a progresat uh, deloc, însă se pare că în acest moment uh, toate instituțiile și toți actorii sunt interesați să se ajungă în cele din urmă uh, la o soluție, deoarece, după părerea mea, este o glumă că afirmăm faptul încă din anul 1992 că avem o piață unică, dar nu avem un sistem unic în ceea ce privește uh, brevetele. Acum domnul Bodu are cuvântul primul. Da, mulțumesc. Am o întrebare foarte scurtă, dacă sunteți de acord sau ce părere aveți de înființarea unui tribunal specializat în cadrul sistemului Curții Europene de Justiție, specializat pe proprietate intelectuală. Mulțumesc. <clears throat> Da, sunt uh, favorabil acestui proiect. Cred că este uh, un lucru necesar Repet, în prezent avem un sistem care nu este complet. Avem un brevet unic valabil în toate uh, țările Uniunii Europene și apoi și la un nivel mai larg, uh, din, uh, valabil în toate țările din Organizația Mondială a Brevetelor, dar în plus avem și jurisdicții naționale, așadar o fragmentare a pieței și se poate întâmpla ca un, într-un proces de contrafacere, când este o problemă cu un brevet, în anumite țări putem considera că e vorba de o contrafacere, dar în altele nu. Și atunci, din acest punct de vedere, piața internă este fragmentată. Acum, dificultatea creării unui tribunal de acest gen ar fi că ea, el ar trebui să mm, concilieze caracterul extrem de tehnic, pentru că procesele legate de brevete sunt foarte complicate, așadar gradul de tehnicitate foarte înalt uh, uh, al judecătorilor și avocaților și apoi un caracter de proximitate, pentru că trebuie să existe un acces cât mai simplu la justiție. Și atunci, uh, propunerea care a fost elaborată de comisie și de de Consiliu și care acum este supus avizului cur- uh, Curții de Justiție, este, din punctul meu de vedere, o propunere echilibrată. Se prevede, într-o primă instanță, o cameră centrală uh, cu niște camere descentralizate în fiecare stat membru, una sau mai multe pe stat, o singură procedură, o singură jurisprudență, reguli unice, așadar chiar dacă se va păstra descentralizarea, va fi vorba despre o jurisdicție europeană o instanță de apel unică care va reunifica astfel jurisprudența. Dacă încercăm să vedem ce spune industria și anume reprezentanții IMM-urilor și reprezentanții industriei, e bine, ei cer foarte ferm să se ia o decizie în acest domeniu și eu cred că este necesar. Însă, e nevoie de un pic de inovație juridică aici, pentru că trebuie să vă atrag atenția asupra unui fapt. Pentru moment, Curtea de Justiție a fost creată și organizată pentru a rezolva conflictele între instituțiile publice, cu o singură excepție, un tribunal care există pentru rezolvarea conflictelor de muncă între agenții Uniunii Europene și angajatorilor. Uh, Aici ar fi vorba despre crearea unui tribunal specializat care ar rezolva conflictele între părți private. Deci aici e nevoie de o trecere către un nou, o nouă etapă și sper că justiția va înțelege această um, evoluție necesară și va face în așa fel încât acest lucru să fie posibil din punct de vedere juridic prin în cadrul tratatelor și um, legislației Uniunii Europene. Însă nevoile există și atunci dacă nu ar exista o jurisdicție comunitară, vor exista proiecte în afara cadrului juridic comunitar. Cred, cred că este vorba de aprecie, aprecierea realistă. Domnul Engström. Uh, Mulțumesc. Ați vorbit despre partea calitativă a brevetelor și aici uh, este un lucru foarte important, mai ales atunci când avem uh, brevete corelate. Și ați vorbit și despre finanțare. Ați spus că aceste finanțări sunt complet uh, autofinanțări din cotizații mai ales taxele atunci când este vorba despre renoirea brevetelor. Plus, taxele legate de solicitarea inițială a brevetelor. Înțeleg că acestea aduc o contribuție importantă și mă întreb dacă ar fi o problemă legată de această schemă de finanțare. Mă gândesc la stimulentele economice uh, care ar putea aduce o scădere a numărului de brevete. Vi se pare că acest, acest tip de finanțare aduce o problemă din acest punct de vedere? Efectiv, în chestiune... Uh, Mulțumesc pentru această întrebare care mi se pare importantă. Am de făcut mai multe observații. Prima, toate oficiile din lume sunt finanțate în acest mod, fără excepție. Singura alternativă ar fi o finanțare pe creditul bugetar. Și oare trebuie să îl pui să, pe contribuabil să plătească mai degrabă decât pe utilizator? Toate țările din lume au adoptat pentru plata de către utilizator. Apoi trebuie găsit un echilibru, ceea ce se uh, plătește în uh, cadrul procedurii de eliberare și ceea ce se plătește ca post-grounding, adică redevențele pentru menținere anuală. Și aici toate oficiile din lume au aceeași schemă, adică nu punem să se plătească la costul real accesul în sistem, tocmai pentru a-l facilita și în special pentru IMM-uri. Noi finanțăm aceast, acest cost mai mic eh, prin veniturile anuale, adică prin veniturile din brevetele care au succes. Din punct de vedere economic, mi se pare că lucrul este întemeiat și rezonabil. Fie că sunt anume că brevetele care obțin succese pe piață să și mențină dezvoltarea ideii de inovație și accesul cercetătorilor și al IMM-urilor. Dacă aveți un brevet și nu aveți acces puteți la un moment dat să nu mai plătiți redevența de menținere anuală și atunci brevetul dumneavoastră cade în domeniul public, dar dacă el este plin de succes, Eh, faptul că plătiți câteva sute de mii sau câteva, eh, câteva sute sau câteva mii de euro, când el vă produce venituri atât de mari, nu mai e o problemă. Acum, întrebarea dumneavoastră este, dumneavoastră ca oficiu al brevet, de brevete, N-aveți oarecum interesul să brevetați indiferent orice pentru ca să aveți resurse mai multe? Nu, noi punem în acțiune o strategie inversă noi am uh, pus în funcțiune o strategie care constă în a aplica cât mai riguros criteriile de brevetabilitate. Și după ce am pus în acțiune această strategie, rata de eliberare a brevetelor a scăzut. Acum 2-3 ani eram la 50% din cereri care, din cereri care ajungeau brevete și acum am ajuns la 42%. Deci 6 cereri din 10 nu capătă brevet. Și în urma raportului de cercetare vedem putem constata că invenția nu este cu adevărat nouă. Prin urmare, nu avem nevoie să ne arătăm laxiști, din potrivă ceea ce face puterea noastră și sporește numărul de cereri este calitatea Uh, pe care o punem în această eliberare. Deci funcționează invers de ceea ce spuneți dumneavoastră. Avem mijloacele, fără a ține de credite bugetare, să ducem o politică de calitate și de rigoare în eliberarea brevetelor. Vă mulțumesc, domnul Siviască, acum dziękuję także panu przewodniczącemu za mulțumesc foarte mult mulțumesc și um, președintelui Oficiului European de Brevete pentru această prezentare. Sunt foarte mândru că avem astfel de standarde înalte în Uniunea Europeană, standarde care sunt uh, apoi, de la care se inspiră apoi și alte țări din lume, ca Statele Unite. Calitatea brevetului european este un lucru foarte interesant, având în vedere situația pe care ați prezentat-o în Statele Unite, unde sunt de zece ori mai multe cazuri în instanță decât în Europa. Însă mă întorc la ideea costurilor. Suntem conștienți că costurile descurajează IMM-urile să mai solicite brevete. Cu siguranță că cunoașteți foarte bine rezultatele cercetărilor realizate. Însă, Comisia Europeană a cerut statelor membre să facă o situație a numărului de brevete solicitate la nivel național. În ce privește țara mea, îmi pare foarte rău să spun că e vorba de o, mm, un total cu, o singură, cu un singur zero. O cifră foarte redusă pentru Europa, mult mai puțin decât v-ați putea imagina și cred că unul din motivele cele mai importante este cel al costurilor. Înțeleg că o calitate înaltă necesită niște costuri ridicate. Ați spus că nu vreți să sporiți costurile și că doriți să vă îmbunătățiți eficiența, însă sigur că dotările sunt costisitoare. Și mă întreb dacă există o, dire- o relație directă între calitatea înaltă a brevetelor europene față de brevetele americane, ceea ce duce la niște costuri mai ridicate, decât, mai ridicate în Europa decât în America, sau mă întreb dacă mai există și alte motive. Și eu susțin ideea unor regulamente unice pentru brevetele europene. sunt surprins să aud că mai există încă aceste tergiverse legate de limbile folosite. Ar fi trebuit de mult să rezolvăm această problemă și țara mea a contribuit foarte mult la asta în ultimele runde de negocieri. Dacă nu, deținem uh, instrumentul de cooperare uh, consolidată și atunci l-am putea folosi. Uh, dacă dorim să rămânem competitivi într-o economie mondializată, dacă dorim să funcționeze piața unică, nu ne putem imagina acest lucru fără existența unui brevet european. Mulțumesc! Aș dori să pun și eu o întrebare care se potrivește în acest context. Problema legată de limbi. Domnul Sviesca s-a referit la această problemă. Uh, mai de mult, uh, în momentul în care au avut negocierile în anul 2002, noi știam că um, se face apel mai ales la limba engleză și că majoritatea brevetelor sunt anunțate în limba engleză. Și domnul uh, Palacio s-a folosit de această ocazie pentru a face următoarea propunere în calitate de raportor, să se folosească doar limba engleză. Desigur, nu a putut să-și uh, Uh, impune această uh, părere și uh, doamna Alicante se pare că a profitat de acest lucru, deoarece imediat după aceea a devenit uh, de, ministru de externe. Și doresc să întreb dacă există un studiu care se ocupă exact de această problemă legată de limbi. Euh, Două probleme majore. Voi încerca să uh, vă răspund. În ce privește diferența de cost între un brevet american și unul european? Calitatea uh, explică o parte din diferențe, dar aveți dreptate, nu integral. Restul se datorează traducerilor. Costul unui brevet european în momentul de față include o parte importantă din cauza traducerii și am căutat să reducem la nivelul oficiului aceste costuri. Discuția a fost foarte dificilă. Ea a dus la ce numim acordul de la Londra, care a redus necesitatea de a traduce brevetul în anumite cazuri și împrejurări și această reducere a traducerilor a dus la 30% uh, o scădere a costului Uh, brevetului european. De ce? Pentru că toate țările nu sunt membre ale acordului de la Londra și nu-l aplică. Dar oricum este interesant să vedeți că la început eram șapte care aplicam acordul de la Londra, în timp ce în ianuarie, la 1 ianuarie vom fi 15, iar un, Ungaria va uh, începe să aplice încă de la 1 ianuarie 2011 acest acord. În, în timp ce în Statele Unite avem o singură piață, o singură limbă și asta nu implică aceste costuri. Bun, deci asta odată. În al doilea rând, diversitatea lingvistică este una din caracteristicile Europei. Noi trebuie să o integrăm în instrumentele noastre economice. De aceea, regimul trilingv al oficiului reprezintă un compromis pe care eu îl consider echilibrat. De ce aceste trei limbi? Nu pentru că ele aparțin țărilor mari, ci pentru că sunt cele trei limbi în care uh, se depun cele mai multe cereri de brevete. 80% din cererile Acestea depuse sunt ale unor întreprinderi situate în Franța, Germania și Anglia. Deci nu e vorba de un privilegiu istoric, ci de o realitate economică. Bun, putem spune eh, că acest compromis se poate extinde și la o a patra și la o a cincea limbă, așa cum eh, s-a făcut eh, oficiul de la Alicante. Da, dar nu cred să existe un acord politic să se accepte patru sau cinci limbi. Imediat, țara care nu va fi a patra sau a cincea o să zică de ce n-am fost eu, pentru că limba mea este suficient de importantă, la fel de importantă și de valabilă ca a voastră. Deci nu cred că există o posibilitate de acord politic în ce privește sporirea numărului de limbi. Dar cred că se poate ajunge la un acord politic și la ultimul Consiliu 23 sau 24 de țări din 27 au aprobat, totuși ne trebuie unanimitate. 23-24 înseamnă un succes, care au acceptat această idee, ca nume compromisul pe trei limbi este rezonabil și în plus și funcționează de 35 de ani, dă rezultate bune și industria e de acord să continue astfel. Cred că în acest domeniu trebuie să acționăm. Iar în ce privește restul, trebuie să facilităm accesul la informare, de unde programul acesta de traducere automată pe care îl introducem. Căci esențialul este ca toată lumea să aibă acces la informația cuprinsă în brevete. În cadrul unor metode simple, fiecare de la el de acasă, de la ordinatorul lui. Cred că trebuie găsit, știu că e greu, un compromis între ceea ce este economic necesar și posibil din punct de vedere politic. Și asta este treaba legiuitorului. Vă mulțumesc, într-adevăr. Acum domnul Baldasar are cuvântul. Președinte, grație președinte Batista. Vă mulțumesc, domnule președinte, și doresc să mulțumesc și domnului Batistelli. Știu că S-a discutat uh, această temă și în uh, alte forumuri și este foarte important că și noi aici în Parlament discutăm despre această temă. Și uh, este posibil ca Parlamentul să contribuie la um, găsirea unei soluții care să reconcilieze diferitele poziții în ceea ce privește regimul lingvistic și costul unor sisteme paralele. Și întrebarea pe care am uh, putut, care, pe care doresc să pun este următoarea. A spus că în acest moment uh, costul uh, actual al traducerii care um, care ar putea fi scăzut uh, datorită uh, acordului actual pe care l-ați încheiat cu Google și această propunere ar, ar putea fi atunci mai uh, acceptabilă dacă sistemul poate fi folosit pe o perioadă de mai mulți ani, să fie folosită limba celui care folosește brevetul. Însă, dincolo de aceste aspecte, și nu vă cer opinia legală, Însă ce credeți de un uh, brevet uh, pe Uniunea Europeană și o, reglementare a regimului lingvistic în care să fie implicate doar câteva uh, state membre și nu toată Uniunea Europeană. De exemplu, dacă ați putea continua cu ideea legată de o cooperare care să implice doar câțiva participanți și nu uh, toată Uniunea Europeană. Uh, acel obiectivul uh, principal ar fi să dezvoltăm cât mai bine piața unică și să avem o relație cât mai completă între statele membre, fără a ne ocupa de uh, trecutul greu al uh, tuturor uh, litigilor care există, care au existat până acum. Deci, pe baza experienței dumneavoastră, care credeți că ar fi Um, rezultatul unei uh, cooperări consolidate sau a unui uh, regim lingvistic pentru doar un număr de țări. Uh, pardon. Când am vorbit de costurile actuale ale traducerilor, am, vreau, am vrut să spun cu legislație constantă. Dar dacă survin modificări, de exemplu în cererile de traducere într-o țară membră pentru validarea unui brevet european, costul traducerii scade. De câte ori un stat aderă la acordul de la Londra, atunci partea de traducere în costul global scade. În ce privește traducerile automate, aceste traduceri vor fi gratuite. Ele nu implică niciun cost și vor fi la dispoziția tuturor deținătorul de brevet, terții, întreaga societate. Doar că aceste traduceri nu pot avea valoare juridică, căci starea tehnică nu permite să li se dea o valoare juridică. E nevoie de traducători calificați care să poată să aducă valoarea juridică respectivă deci nu vor putea fi utilizate ca un element de procedură. Ele pot fi utilizate strict pentru accesul la informare, la informație, pentru difuzarea brevetelor. Și din acest punct de vedere, eu cred că ele constituie un instrument put foarte puternic. Mă întrebați în legătură cu cooperarea întărită. Înțelegeți că nu eu Trebuie să mă pronunț asupra oportunității politice de a se trece la o cooperare întărită. Dar pot să vă spun că din punct de vedere practic, operațional, dacă viitorul brevet al Uniunii Europene nu se referă într-un prim uh, stadiu decât la 23 de țări, nu la 27, oricum este un mare progres față de brevetul care cuprindea o singură țară. Deci 23 de țări vor fi dintr-o dată printr-o singură formalitate desemnate și progresul este considerabil. Experiența ne mai arată, eu mă refeream la acordul de la Londra, că se întâmplă la un moment dat ca un număr limitat de țări să se pună de acord și apoi celelalte să li se alăture. Cooperarea întărită este înțeleasă astfel. Ne aflăm toți pe aceeași cale, avem aceleași obiective, dar poate că nu progresăm cu aceeași viteză. Ultima remarcă. Pentru întreprinderile din țările care nu fac parte din cadrul acestui proiect de cooperare, ele nu sunt câtuși de puțin discriminate. Ele pot beneficia de brevetul Uniunii Europene în același mod ca și întreprinderile din țările care fac parte din această cooperare. Nu există niciun fel de discriminare în ce privește protecția și extinderea geografică. Din punct de vedere operațional, eu spun că această cale este posibilă. Nu vorbesc de oportunitatea politică, acesta e domeniul dumneavoastră. Vielen herzlichen Dank, Herr Präsident. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu nu am nicio altă întrebare, însă cred că a fost vorba de un schimb de opinii foarte interesant și uh, modul dumneavoastră de a prezenta lucrurile în mod expert mi-a plăcut foarte mult și cred că ar trebui să continuăm acest dialog. Um, oricum, um, va trebui să ne ocupăm în continuare cu această temă în uh, următoarele luni și atunci este foarte bine dacă ne putem baza pe expertiza pe care o aduceți dumneavoastră. Așadar, vă mulțumesc pentru că ați fost prezent astăzi aici și vom păstra în continuare contactul. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Rămânem la dispoziția dumneavoastră și dacă cineva dorește să înțeleagă mai bine cum funcționează oficiul nostru, vom fi încântați să vă primim la München, să ne faceți o vizită și atunci veți putea discuta în mod direct cu specialiștii și veți vedea cum lucrează ei. Vă mulțumesc încă o dată. Dann haben wir jetzt noch ein paar kleine Acum ajungem la celelalte puncte de pe ordinea de zi. Începem cu raportul domnului Bodu, punctul 13. Se vorba de sistemul de compensare pentru investitori. Directiva 97 per 9 privind sistemele de compensare pentru investitori a fost adoptată în 1997 în completarea directivei privind serviciile de investiții, aceasta din nou fiind înlocuită ulterior cu directiva privind piețele instrumentelor financiare. După aproximativ zece ani de la intrarea în vigoare a directivei privind sistemele de compensare pentru investitori și imediat după criza financiară, a sosit momentul potrivit să se evalueze funcționarea acesteia. Revizuirea acestei directive este și o consecință a faptului că au fost depuse la Comisie numeroase plângeri din partea investitorilor referitoare la aplicarea ei, unor cu implicarea unor pierderi mari suferite de aceștia. De asemenea, această revizuire ă, răspunde și obiectivului stabilit la nivelul G20 de a soluționa lacunele sistemului de reglementare și supraveghere și obiectivului restabilirii încrederii investitorilor în sistemul financiar. Obiectivele propunerii nu pot fi atinse în mod satisfăcut de către statele membre. Cadrul actual al UE prevede numai câteva principii minime de armonizare, lăsând la latitudinea statelor membre dezvoltarea ulterioară a acestora. Totuși, problemele identificate în unele state membre demonstrează că este necesară o armonizare suplimentară mai profundă la nivelul UE pentru atingerea obiectivelor directivei în întreaga Uniune. Propunerea vizează ameliorarea funcționării adecvate a pieței unice pentru serviciile de investiții, sporind încrederea investitorilor și protecția acestora în UE. Concret, propunerea are ca obiective îmbunătățirea funcționării în practică a sistemelor de compensare, clarificarea domeniului de aplicare a sistemelor de compensare în lumina crizei financiare și a recentelor modificări survenite în peisajul legislativ al Uniunii, reducerea lacunelor cadrului de reglementare și a disparităților existente între protecția acordată clienților societăților de brokeraj, pe de o parte, și deponenții în sistemul bancar, pe de cealaltă parte. Dată fiind, date fiind diferențele actuale de funcționare a sistemelor de compensare a investitorilor la nivel național, Propunerea introduce norme comune vizând atingerea unui anumit grad de armonizare în ceea ce privește finanțarea acestora și practicile lor cotidiene. De asemenea, propune, propunerea constituie o bază pentru instituirea unui mecanism de împrumut între sistemele naționale ca instrument de ultim resort în vederea satisfacerii necesităților financiare temporare ale acestora, sub rezerva unei evaluări riguroase efectuate de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe și a obligației de rambursare a împrumutului într-o perioadă de maxim 5 ani. Propunerea respectă principiul proporționalității, deoarece toate soluțiile au fost evaluate pe baza raportului costuri-eficiență și respectă particularitățile piețelor din statele membre. Propunerea nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor urmărite, Concret, principiile de armonizare sunt menținute la un nivel minim, acolo unde este posibil, de exemplu, în ceea ce privește modalitățile conform cărora membrii sistemelor de compensare trebuie să contribuie la respectivele sisteme. Introducerea unui sistem de împrumut între sistemele naționale de compensare respectă principiul proporționalității prin aceea că nu îi impune niciun fel de obligație bugetară statelor membre. Este o soluție de ultim resort la care nu se poate recurge decât în urma utilizării în prealabil a altor mecanisme de finanțare, contribuții obișnuite sau suplimentare ale membrilor, introducând numai o posibilitate de împrumut condiționat de plata unor dobânzi și de obligația de rambursare a sistemului creditat și fiind limitată ca volum și timp. Prin această ultimă argumentație am răspuns astfel obiecțiilor a două parlamente naționale care consideră că împrumutul încalcă principiul subsidiarității. Chiar dacă obiecțiile vin doar de la două parlamente naționale, cred că și eu, în calitate de raportor, sunt dator cu un răspuns obiectiv din respect pentru aceste două state membre. Elementele cheie ale propunerii de modificare a directivei sunt următoarele. Alinierea la prevederile directivei privind piețele instrumentelor financiare. Astfel, propunerea Comisiei clarifică faptul că toate serviciile de investiții și activitățile acoperite de această directivă vor fi acoperite și de prevederile directivei privind schemele de compensare a investitorilor și aliniază prevederile referitoare la clasificarea clienților profesionali cu definiția prevăzută în uh, directiva privind piețele instrumentelor financiare. Falimentul custodului. Propunerea vizează extinderea compensației acordate investitorilor pentru situațiile în care o societate de brokeraj intră în imposibilitatea de a returna instrumentele financiare a clienților datorită falimentului unui terț de părți custodele. Falimentul depozitarului unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare. Prin această propunere se conferă dreptul la compensație deținătorilor de unități de fond ca urmare a falimentului unui depozitar sau subdepozitar. Abuzul de piață. Excluderea clară de la compensarea investitorilor care au încălcat prevederile Directivei 6 pe 2003 privind abuzul de piață. Nivelul de compensare. Creșterea nivelului de compensație per investitor la 50.000 de euro, de la 20.000, având în vedere efectele inflației din cadrul UE și de la data apariției directivei și în scopul alinierii nivelului de compensare la nivelul actual mai mare al valorii investițiilor efectuate de retail în UE. S-a avut în vedere de asemenea și necesitatea alinierii parțiale cu valoarea actuală a depozitelor garantate în sistem bancar, care este de 100.000 de euro. Principii de finanțare. Așa cum spuneam, a fost introdus un nou articol care specifică principiile de bază ale finanțării schemelor de compensare, respectiv stabilirea unui nivel țintă a resurselor financiare ale acestora. De asemenea, se propune, așa cum spuneam, înființarea unui mecanism de împrumut între schemele naționale de compensare, care va oferi o posibilitate alternativă de finanțare. Limitarea compensării. Comisia propune eliminarea posibilității prin care schemele puteau stabili că acoperă doar un procent, 90% din valoarea compensației, restul de 10% din pierdere fiind suportat de investitor. În legătură cu acest subiect aș dori să menționez că nu sunt de acord, ci din contră am intenția de a propune printr-un amendament reducerea procentului de 90% la 80%, din valoarea compensației, restul de 20% rămânând în sarcina investitorului care trebuie să suporte și el o parte din pierdere și aici aș dori să negociez cu uh, raportorii din umbră. Accelerarea procesului plăților compensatorii. Introducerea unor prevederi legate de efectuarea unor plăți compensatorii preliminare estimării, reprezentând o treime din suma compensatorie solicitată de fiecare investitor. Și ultimul punct, suplimentarea prevederilor legate de informarea investitorilor cu privire la cazurile în care sunt și cele care, în care nu sunt compensații și furnizarea de informații suplimentare clare și extensive referitoare la limita până la care investițiile sunt acoperite. Aș dori de asemenea să supun atenției comisiei noastre faptul că temeiul juridic invocat de comisie în propunerea sa, respectiv articolul 53 din Tratatul privind funcționarea Uniunii, par a fi nepotrivit și propun înlocuirea acestuia cu articolul 169 aliniat 3 din același tratat. În concluzie, salut inițiativa Comisiei de a revizui directiva privind sistemele de compensare pentru investitori, care se înscrie în cadrul unui obiectiv mai larg de a asigura un cadru unitar de aplicare a legislației comunitare și aștept cu interes părerile colegilor. Mulțumesc! Vielen Herzlichen Dank. Vă mulțumesc, domnule Bodu. Doamna Regner dorește să ia cuvântul. Aș dori să uh, spun un lucru foarte scurt. Pachetul uh, Comisiei trebuie salutat. În foarte multe țări nu există asemenea protecție a investitorilor, însă uh, doresc să atrag atenția că există și țări precum Austria și Germania, unde um, există garanții mult mai înaltă decât cele propuse de comisie și cred că trebuie să discutăm acest lucru. Mulțumesc, până, domnule președinte. Există um, obiecții din partea statelor uh, în ceea ce privește principiul de subsidiarități și, și, după părerea mea, nu este vorba de aplicarea acestui uh, principiu al subsidiarității și întreaga dezbatere legată de criza financiară a arătat acest lucru foarte clar. Uh, Trebuie să votăm în data de 27, ținând cont de hotărârea care um, trebuie să fie luată la Comisia Econ, așadar trebuie să luăm o hotărâre în ceea ce privește amendamentele, termenele. Deci, um, secretariatul ne spune că primul, primul termen ar putea să fie data de 12 ianuarie la amiază. Inițial uh, am vorbit de data 10 ianuarie, Totuși, cred că ar trebui să mai avem la dispoziție două, alte două zile, de aceea propun data de 12 ianuarie, ora uh, 12. Ajungem acum la raportul doamnei uh, Regnar. Este vorba de vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale sfopurilor pe riscuri de credit. Vă mulțumesc, până doamna Regnar. Nu există niciun uh, document de lucru din partea mea, um, lucru explicat de, explicat de Um, calendarul de lucru al comisiei noastre. Și voi încerca să prezint cât mai repede acest document. În ceea ce privește calendarul, cred că situația este asemănătoare. 12 uh, ianuarie, uh, termenul de depunere a amendamentelor și doresc să amintesc aici uh, doar punctele principale. În primul rând, în ceea, ce priv- în ceea ce privește interzicerea vânzărilor uh, în lipsă, fără prevalitare, um, cred, nu trebuie să discut care este situația cu care ne confruntăm acum. Deci, um, cred că trebuie să interzicem în general vânzarea în lipsă, cu prevalidare sau fără prevalidare. În ceea ce privește domeniul de aplicare, după părerea mea, acesta ar trebui să fie unul mai larg. Deci, instrumentele financiare care sunt releva- relevante pentru uh, sistem, care au dus la uh, provocarea acestei uh, uh crize, ar